Ladies and gentlemen, good afternoon. Doamnelor și domnilor, bună ziua. Before uh, before uh, înainte de a ura bun venit uh, invitațiilor noștri și de a le da cuvântul, membrii au fost de acord să discutăm punctul 16. Deoarece raportorul, domnul Cavada, trebuie să ne părăsească pentru care alte angajamente. Deci dacă nu aveți obiecții, aș dori să-i dau cuvântul direct domnului Cavada. Domnule președinte, stimați colegi, mulțumesc că nu aveți obiecții. Mă bucur că ați fost de acord la sfârșitul dimineții să uh, schimbăm ordinea punctelor. Vreau să vă spun că e vorba de un proiect de aviz și am să fiu uh, cât mai rapid. Audierile din acest început de mandat, uh, cred că vă amintiți, au avut loc în vară și ne-au permis să ne dăm seama încă o dată că Parlamentul European nu ocupă locul pe care alegătorii s-ar aștepta, s-ar aștepta să-l ocupăm. Și uh, mai ales trebuie să explorăm posibilitățile pentru a legifera în uh, cunoștință de cauză. De exemplu, să putem să constatăm direct sau prin intermediul unui instrument, cât de sincere sunt declarațiile comisarilor, ca să vorbim doar despre ei. Cred că vă amintiți că anul trecut au fost două, trei situații problematice pe plan politic și un caz cu probleme de uh, sinceritate tehnică. Era vorba de declarația unui comisar care era actualizată, dar procedura nu este suficient de coerentă și ne um, stârnește mari incertitudini și este greu să ne dăm seama ce ascund unele declarații. De exemplu, dacă eu aș fi un comisar uh, candidat și aș avea interese în industria automobilelor, de exemplu, și m-aș ocupa de politica de transport, să spunem, dacă aș avea niște um, niște întreprinderi în proprietate, ar trebui să le vând, nu-i așa, înainte să devin comisar, dar le vând soției mele sau uh, uh, fiicei fiului sau mamei, bunicii. Dar, în fine, în cazul meu nu ar fi așa de grav, pentru că nu am o familie foarte mare, dar ideea este că uh, devine greu să evaluăm uh, cât de sincere sunt declarațiile și mai ales pe ce bază sunt făcute aceste declarații. Mai ales ca noi, uh, deputații, să nu cădem în capcana uh, nu a unor minciuni, ci a unor minciuni prin omisiune, pentru că acesta a fost cazul prezentat. Nu mai spun la cine mă gândesc, pentru că este comisar între timp și nu mai este o problemă, dar într-adevăr vânduse niște uh, acțiuni și nu a mai spus cui le-a vândut. Pentru că, în mod clar, ar fi fost vorba de un conflict de interese destul de grav. Dar mi se pare esențial că Comisia Jurii să aibă competențe mai mari în ceea ce privește examinarea declarațiilor de interese și să aibă o competență reală fie pentru investigații, fie direct, dar e mai complicat poate, deci fie printr-un uh, instrument, să spunem, delegat. Deci ne-am putut gândi că în instituțiile europene există deja un organ care are uh, activitatea de a ancheta și ne putem gândi că acel organ ar putea să ne pună la dispoziție o echipă, o secțiune, ca să aflăm informațiile de care avem nevoie. Și mă gândesc la OLAF, Oficiul de Luptă Antifraudă, care ar putea fi folosit uh, la nevoie pentru curățenia vieții publice, după cum spunea domnul Nadal de ună zi la uh, audierea noastră. că sunt mai multe astfel de instituții în Europa. Așadar, aș vrea să învățăm lecția din 2014 pe tema intereselor financiare ale de, uh, comisarilor desemnați, nu pentru ca jurii să capete mai multe competențe decât alte comisii, ci să avem competențe reale. Semnătura noastră să fie uh, foarte respectată și respectabilă ceea ce nu este cazul acum, nu pentru că nu suntem noi respectabili, sinceri și curajoși, ci pentru că nu avem elementele de anchetă necesare ca să ne întemeiem decizia. Așadar, cred că trebuie să uh, ne regândim la portofolii, acesta ar fi al doilea punct. Ar trebui să realizăm un seminar pentru ca portofoliile comisarilor să concorde cu sferele de competență ale comisiilor parlamentare. Pentru că o democrație realmente funcțională, dacă vrem să, curajoși, să fim curajoși și nu atât curajoși cât integri, trebuie să ne gândim ce înseamnă o democrație funcțională. Ce înseamnă? Înseamnă uh, un executiv controlat de comisiile parlamentare specializate cu competențe reale pentru o judecată reală, tehnică, nu doar politică sau formală, ci o competență tehnică în, care să, în cadrul căreia să putem vota în funcție de afilierea politică. Și dacă îmi permiteți, eu v-aș propune să organizăm un seminar extins cu constituționaliști din Europa, din țări cu tradiție democrată, democratică, deși și acestea sunt uneori uh, ușor de criticat și mă gândesc, de exemplu, la prietenii din Polonia, pentru că e un exemplu rar în lume să, faci, să treci de la tiranie la democrație cu uh, un singur mort, părintele pe care îl știți. Sigur că în 1970 au murit mai multe persoane la instigările lui Edmund Bauca, dar este un episod izolat. Deci, în Europa suntem acum suficient de maturi ca să încercăm să creăm o convergență între portofoliile comisarilor și competențele comisiilor parlamentare, ca să combatem mai multe lucruri. Și anume, în primul rând, să nu permitem comisiei să abordeze o problemă prin intermediul mai multor comisari. S-a văzut în mandatul anterior că acest lucru a fost foarte periculos – pentru că comisarii se neutralizau unii pe alții, era un fel de sindicatul groazei. Că dacă fiecare se gândea că dacă celălalt comisar nu uh, se mișcă, nu o să iasă el la înaintare. Deci cred că trebuie ca posturile comisarilor să corespundă cu comisiile din Parlament sau viceversa, nu contează, dar executivul să fie controlat. Acestea sunt cele două lucruri pe care aș dori să le examinăm la un seminar mai extins, poate de două ore, nu de trei sferturi de oră, cu uh, specialiști în drept constituțional, pentru că știm cu toții că principalul dușman sunt uh, cei care se abțin și cei care sunt uh, în extreme, dar nici extremiștii nu sunt o excepție ce îi răspund unor cereri ale cetățenilor, unor nevoi. Dar vom vedea la audiere, domnule, comis domnule președinte. Mulțumesc că m-ați ascultat, dragi colegi, și că ați acceptat să mutăm acest punct mai devreme. Domnul Țvievca. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję tak. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc Jean-Marie Cavada, mulțumesc pentru prezentarea acestui subiect important. Cred că ne amintim cu toții cât de grea a fost calea pe care am parcurs-o la audieri și, într-adevăr, avem nevoie de o perioadă de reflexie. Avem suficient timp. Ca să acționăm până în 2019, când uh, se va alege un nou colegiu de comisari și cred că asta ar trebui făcut de cele trei instituții. Sigur că e competența noastră și sigur că e interesul nostru, ceea ce ar trebui să ne permită să participăm la astfel de audieri și de asemenea să aprobăm o repartizare sau alta a portofoliilor în următoarea comisie. Deci cred că avem nevoie de relații mai clare între Parlament și uh, președintele comisiei uh, competente pe fond în funcție de portofoliul fiecărui comisar. Vreau să repet, eu nu doresc să transformăm uh, comisia noastră într-un organ de anchetă. Acest lucru contrazice scopul nostru, dar, Jean-Marie, sunt de acord cu tine, ai menționat Olaf. Poate că Oficiul European de Luptă Antifraudă ar trebui să aibă pur și simplu o uh, unitate care să verifice uh, declarațiile de interese financiare ale viitorilor comisari. Eu aș susține această idee. Trebuie să ne gândim uh, la crearea unei proceduri pentru audierile comisarilor. Dar acest lucru se leagă și cu alte lucruri, chiar uh, alcătuirea comisiei, componența comisiei. Dragi prieteni, eu eram pentru tratatul constituțional, trebuie să vă spun. Și chiar în Polonia am uh, muncit mult să promovăm această idee. De fapt, Polonia ar fi acceptat un tratat constituțional? Din păcate, prietenii din Franța au respins tratatul la referendum, ați fost primii și apoi uh, colegii din țările de jos au făcut același uh, lucru. O spun doar ca referință istorică, dar e adevărat că un colegiu de 28 de membri și chiar mai mult în viitor este absurd pentru că uneori comisarii nu au ce să facă, pur și simplu se inventează portofolii pentru ei care nu corespund cu realitatea. Iar încercarea Comisiei Juncker mm, nu poate fi evaluată acum pentru că se afla abia la început, deci nu știm mm, exact ce diviziune a muncii vor avea. Ei doresc să se reducă numărul de portofolii, dar mai e mult până acolo. Dacă ne uităm la munca noastră de zi cu zi din Parlament, un comisar ar trebui să aibă ca interlocutor o singură comisie. Nu se poate ca la o audiere a unui comisar desemnat să participe 3-4 comisii parlamentare, pentru că gama de subiecte este pur și simplu prea vastă. Cred că la ultima tură de audieri ne-am descurcat destul de bine, dar nu, procedurile nu au fost aliniate pentru că unor erau 3-4 comisii pentru un singur comisar desemnat. Practic, nu ar trebui să avem această împrăștiere. Practic, dacă există un subiect și sunt trei comisii parlamentare, e clar că vor fi trei opinii diferite și sigur că acest lucru nu ne ajută să ne concentrăm mai bine pe munca comisiei. Cred că ar trebui să avem un plan între cele trei instituții ca să încercăm să împiedicăm posibilele probleme. Cred că este o abordare bună. Mă bucur că am început acum acest proiect pentru că avem suficient timp să purtăm un schimb de opinii și cred că vom ajunge la un produs finit. În numele PPE, raportorul nostru din umbră va prezenta amendamente. Mulțumesc. Doamna Honeyball. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Cavada pentru raport. Este un raport care ne-a dat mult de gândit. Eu am participat, am fost la două ture de audiere, am fost aici și la prima și cred că e mare lucru că am reușit să obținem aceste audieri și noi, ca eurodeputați, să jucăm un rol real. Dar, într-adevăr, e momentul să revizuim procedura și cred că domnul Cavada a spus niște lucruri foarte bune. Eu aș dori să încep cu procedura în sine. După cum uh, știți cu toții, comisarii fac o prezentare și apoi noi putem pune întrebări. Însă totul se decide dinainte, totul conține formule fixe. Deci nu există o șansă reală să pui întrebări comisarilor, pentru că ei își pregătesc um, uh, răspunsurile, ceea ce e bine pentru ei, dar nu e așa de bine pentru noi. Că după cum știți, nu e foarte greu dacă ai suficient timp să te pregătești, nu e așa de greu să dai niște răspunsuri. Ce e greu e să răspunzi la întrebări realmente. Și uh, eu știu că e greu de organizat pentru că sunt foarte mulți deputați, dar eu cred că ar trebui să ne gândim la uh, să avem mai mult timp pentru întrebări și timp pentru întrebări suplimentare mai mult decât a fost acum. În același context, și acesta este un lucru de care s-a vorbit mai puțin, cred că actualmente procedura prin care votăm întreaga comisie nu ne permite să avem o viziune realistă și să acționăm, pentru că dacă vrei să votezi împotriva unuia, trebuie să votezi împotriva tuturor. Și știu că și acum și în mandatul anterior s-au găsit niște ocolișuri. Unii comisari au fost înlocuiți, de fapt, înainte de votul final, pentru că nu erau satisfăcători, dar nu mi se pare bine. Eu cred că ar fi mult mai bine să găsim un mod, poate la plenară, să putem vota fiecare comisar individual și nu în bloc, să nu votăm întregul colegiu. Și aș vrea să mai vorbesc și despre cât de mulți sunt și de unde vin. S-a vorbit despre un număr redus de comisari, ca un, s-a spus că unele state ar trebui să numească în comun câte un comisar dar nu a fost uh, posibil. Eu cred că 28 de comisari sunt cam mulți și cum a spus și domnul Sviev, ca, cam inventăm portofolii, dar cred că nu e într-adevăr uh, posibil să facem altfel la ora actuală și cred că depinde de statele membre. Dar cred că ar fi bine ca portofoliile să corespundă cu uh, comisiile din Parlament, dar e greu să faci asta pentru că uh, portofoliile se schimbă de la un mandat la altul. Ce competențe au comisarii lui Juncker sunt diferite de ale comisarilor lui Barroso și cred că e greu. Depinde foarte mult și de Parlament și de cum uh, constituim noi comisiile, pentru că e greu să schimbi de fiecare dată Um, competențele comisiilor în funcție de cum se schimbă portofoliile. Deci cred că e o idee bună, dar trebuie să reflectăm îndelung. Și în cele din urmă, declarațiile de interese financiare și rolul comisiei noastre în analizarea acestor declarații. Știu că la începutul acestui mandat au fost foarte multe probleme în legătură cu un anume comisar, iar serviciile noastre au considerat că ar fi trebuit ca comisia noastră să poată să pună mai multe întrebări și să afle mai multe informații. Deci eu cred că am fi putut să mergem mai departe în legătură cu acel comisar decât uh, am mers până la urmă. Deci, cred că niște competențe reale de anchetă, uh, bine, în limba engleză, investigative powers înseamnă ceva foarte mult. Nu știu cum e în alte limbi, dar e clar că avem de jucat un rol. Și cred că ar trebui să avem uh, competențe de control mai mare. Și asta e tot, doar de control, pentru că mm, nu cred că vom merge mai departe, dar cred că trebuie să fie mai mult decât acum. Deci mulțumesc domnului Cavada și colegului uh, Richard Corbett pentru acest aviz foarte util. Uh, Mrs. Guteland. Thank you very much. Doamna Guteland. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu aș dori să uh, îi susțin pe colegii mei. Cred că ați spus uh, niște idei excelente despre uh, rolul nostru potențial și uh, moduri de ameliorare. Ideea de a um, arăta când nu ne convine un singur comisar, cred că ar fi bine să putem vota într-un anume fel înainte de a vota întreaga comisie în bloc și cred că e o idee foarte bună. Și aș mai adăuga o problemă legată de egalitatea de gen, pentru că statele membre nu fac numiri în mod egal. Deci e destul de greu să avem egalitate de gen la comisie. Și cât că ar trebui să ameliorăm sistemul ca să fie mai echilibrat. Poate să ne gândim, poate să cerem uh, statelor membre să numească câte două persoane, cred că ar fi important să menționăm acest lucru, și eu sunt și raportoare pentru uh, integrarea dimensiunii de gen și vreau să adaug acest lucru la discuție. Mulțumesc. Durand. Domnul Durand. Merci, euh, monsieur le... <laughs> Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, această chestiune a genului este într-adevăr uh, importantă. Aș vrea să Mă refer la întrebarea dacă ar trebui să corespundă portofoliile comisarilor cu uh, competențele comisiilor din Parlament. E într-adevăr un subiect demn de discutat. Ne putem gândi că la comisie există un caracter transversal care nu există neapărat în Parlament. Însă este un, un lucru la care merită să ne gândim. Eu aș vrea înainte de toate să-i mulțumesc domnului Cavada pentru munca excelentă pe care a depus-o Într-adevăr, acest document um, este unul pe care îl susțin 100%. Foarte bună treabă ați făcut și aș avea două observații care au legătură cu ce s-a întâmplat la începutul audierilor. În primul rând, mi-ar plăcea să putem să armonizăm um, declarațiile de interese ale comisarilor cu codul de conduită pentru că această chestiune a intereselor familiale figurează în codul de conduită. Și s-a văzut data trecută că s-ar fi putut afla de acolo alte informații. Deci, practic, informațiile trebuie să fie um, coerente. Nu poți să spui într-un loc într-un fel și în alt loc în alt fel. Mi s-ar părea de bun simț. Apoi, um, în apărarea, în apărarea comisiei noastre și cu AFCO, vă amintiți că am tot uh, discutat pe chestiunile de control parlamentar și cred că există o dorință destul de puternică ca Parlamentul să poată acum să-și joace rolul și să meargă până la capătul controlului. Eu aș dori ca nu Aș dori ca comisia care e competentă pe fond să se exprime și în legătură cu conflictul de interese. Și deci uh, audierea comisarului la comisia competentă nu poate să aibă loc decât după ce se clarifică conflictul de interese, iar comisia jurii trebuie să fie prima comisie care își dă avalul înainte de audierea comisarului și cred că trebuie să nu uităm acest lucru. Mulțumesc, asta a fost tot. Mulțumesc, domnule Cavada, vă rog să trageți concluzia. Président, merci, cher collègue. Je vois bien que... Mulțumesc, domnule președinte. Văd că după prima etapă de enervare din 2014 am fost uh, încolțiți, știam că ce avem este insuficient, nu aveam volanul ca să putem să ducem decizia unde vrem. Vă mulțumesc foarte mult, nu doar că ați uh, îmbogățit, dar ați uh, construit uh, considerabil pe lângă propunerea mea modestă. Aș uh, vrea să le răspund celor trei colegi, trei, patru colegi care au intervenit. Domnului Zisca îi mulțumesc, aș dori să-i spun că are dreptate. Trebuie să mergem uh, spre ideea unei responsabilități executive controlată de o responsabilitate legislativă. Toate țările democratice care funcționează bine știu acest lucru și în uh, democrațiile adevărate din uh, lume, atomul uh, este um, în centrul dezbaterii politice și trebuie să revenim la această profunzime a instituției, a funcționării noastre. Mi se pare foarte important. Doamna Hannibal v-am ascultat cu atenție, v-ați referit la Congresul American, pe care îl cunosc foarte bine. În uh, Parlament contribuim la probleme de responsabilitate foarte mare. Știm cu toții că adesea uh, survolăm unele chestiuni sau ne bazăm pe încrederea colegilor și există probleme care pot să păteze această natură. Ca să vorbim foarte clar, când există conflicte grave de interese care nu ne sunt prezentate sau uh, când avem cazuri cum ar fi cele de dimineață cu ridicarea imunității parlamentare, Există uh, păreri care se bat cap în cap și atunci uh, trebuie să știm dacă au existat minciuni, dacă au existat conflicte personale. O comisie de lege în toate parlamentele există și are nevoie de un instrument de investigație care nu poate fi în comisie dar care trebuie să existe într-un uh, serviciu delegat și de aceea m-am gândit la OLAF, care există, dar la care ar trebui adăugată o cameră specifică și dacă vrem să ne afirmăm responsabilitatea la sfârșitul mandatului, Trebuie să arătăm că suntem uh, corecți, dar că ne bazăm pe un instrument de investigație indiscutabil, indiferent de familia politică. Am văzut și dimineața, este un lucru deosebit de important. Doamna Hannibal, Congresul American, am uh, lucrat când eram uh, jurnalist la Washington, Congresul American, are o metodă foarte simplă. Când cineva apare în fața lor, atâta vreme cât nu și-au epuizat toate întrebările, persoana respectivă este disponibilă și trebuie să răspundă. Nu e vorba de 30 de minute. Dacă ia o zi, se rămâne o zi. Îi mulțumesc și domnului Dura pentru ceea ce a spus, nu am mai lucru de adăugat. și dumneavoastră, doamnă, pentru uh, comentariile importante. Vă mulțumesc că ați acceptat propunerea mea finală. Veți fi surprinși, este un uh, subiect atât de important încât ar trebui să avem un seminar până la sfârșitul mandatului, un seminar care din când în când să reunească oamenii care trebuie să construiască ceva ce nu există în sistemul nostru. Iar la sfârșitul mandatului vom elabora un al doilea uh, mandat ca să putem legifera și să avem uh, timpul să legiferăm și să facem progrese în instituția noastră va fi ceva neobligatoriu, dar ne va ajuta să facem progrese. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Cavada! voi vorbi în engleză. Vă mulțumesc, domnule Cavada. Trecem acum la punctul numărul 13. Am onoarea, din nou, de a le ura, a ura uh, bun venit Anei Volis de la Institutul de Drept European. Ea și colegii ei vor face o prezentare cu privire la normele europene de procedură civilă și împreună cu UNIDRA. Vă mulțumesc că vă aflați astăzi aici. Doamna Volis, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că m-ați uh, invitat pe mine de la Institutul de Drept European și colegii de la UNIDRA să vă explicăm împreună proiectul uh, pe care l-am început privind normele europene de procedură civilă. Este o chestiune foarte aproape de comisia dumneavoastră, modul în care justiția, dreptul european, le oferă cetățenilor din Uniunea Europeană accesul la justiție și, de asemenea, uh, le oferă acces întreprinderilor la justiție. Știu că membrii acestei comisii știu uh, de dificultățile din diversele proceduri și culturi naționale care uneori îngreunează obținerea accesului la justiție pe care am vrea să-l vedem. Acestea fiind spuse, există deja o serie de instrumente juridice europene care se referă la probleme de uh, procedură civilă, legislația privind cererile de valoare redusă și cel legat de uh, conturile bancare, dar am văzut, uh, organizațiile noastre au văzut că um, organizațiile omologe din Statele Unite împreună cu UNIDRA au reușit după câțiva ani de muncă în 2004 să producă aceste principii de procedură civilă transnațională. Este o lege neobligatorie ce poate servi drept inspirație guvernelor și instanțelor și este foarte convingătoare. Dar am simțit că ar fi momentul și ar fi oportun să facem un exercițiu asemănător și în Uniunea Europeană, asigurându-ne totodată că putem să le integrăm în uh, regulile naționale. Pornind de la aceste reguli, am stabilit mai multe grupuri de lucru compuse din uh, persoane din mediul academic, juriști și așa mai departe, care au încercat să producă legi într-un context european ca să contribuie la simplificare și să inspire procedura civilă europeană. Um, munca noastră a început acum mai puțin de 18 luni colegii dumneavoastră din comisie, o urmăresc îndeaproape și am înțeles și sunt încântată că am auzit, domnule președinte, că veți avea un raport uh, din propria inițiativă în acest domeniu. Avem uh, mai multe grupuri de proiect avem uh, aici uh, trei raportori care vor explica pe scurt cum lucrăm uh, la serviciul de documentare, unde începe procesul juridic. Există mai multe legi diferite. Apoi vom vedea pro procesi, um, procesul intermediar, unde pot apărea dificultăți și apoi probe. Colegii de la Unidra vor uh, sumariza apoi la final. Acesta este structura noastră și vă mulțumesc foarte mult. Îi dau acum cuvântul Evei, care va vorbi despre serviciul ei. Hear me, yes. Um, <clears throat> thank you. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați membri, doamnelor și domnilor. Sigur că este o onoare și o plăcere să fiu astăzi aici, în Parlamentul European, în fața comisiei dumneavoastră pentru a vă face o scurtă prezentare a proiectului în care suntem implicați. Eu sunt unul dintre co-raportorii pentru grup care, pentru grupul care încearcă să elaboreze reguli în cadrul acestui grup privind serviciul documentelor și proceduri. Câteva chestiuni de natură generală legate de ceea ce spunea Diana. De la începutul proiectului am discutat foarte mult uh, până unde să mergem cu acest proiect și ca să fim sinceri, sfera de interes este o, uh, un domeniu foarte fluid, adică un grup independ, pentru un grup independent de oameni care lucrează la acest uh, proiect, până la urmă deși lucrurile au fost precizate de la început, am, am găsit destule uh, terenuri uh, alunecoase. Deci există mai multe practici în domeniul civil, în contextul european, care s-au uh, construit pe ceea ce uh, a făcut până în uh, prezent Institutul uh, Legal European. După discuții în grup și împreună cu grupurile de orientare, de conducere, ne-am gândit cum să ne raportăm la achiul comunitar. O chestiune foarte importantă, desigur. Noi ne vedem rolul ca, ne fiind totuși uh, în dependență de acheul comunitar, ci uh, rolul nostru ar fi acela de a găsi mai, mai multe bune practici, ținând totuși cont de achi ca o sursă importantă, însă nu singura sursă de inspirație pentru proiectul nostru. Deci, alte, aceste alte surse, sigur, reprezintă, reprezintă practicile naționale, care ne-au uh, inspirat uh, de asemenea. Am discutat mai devreme și astăzi într-o întâlnire a grupului că, adică am discutat despre perspective și ne-am gândit că ar trebui să ne uh, concentrăm asupra noilor tendințe, tendințelor moderne și evoluțiilor din unele state membre care merg mai departe în ceea ce privește uh, organizarea sistemelor, organizarea procedurilor și progresele de natură tehnică. O zonă destul de uh, amplă în legătură cu care voi intra în uh, detalii se referă la uh, modificarea uh, electronică a documentelor, ceea ce devine o practică din ce în ce mai răspândită. Uh, Poate că aș putea să vă mai spun câte ceva despre perspectivele uh, noastre, dar alt mm, problemă la care ne-am gândit a fost uh, în gradul de detaliere pe care ni-l dorim și dacă să includem uh, reguli menite să inspire reglementări naționale sau reglementări la nivel european. Trebuia să facem o distinție între național și transfrontalier. Noi însă credem că nu ar trebui să ne concentrăm prea mult eforturile asupra acestei diferențe, pentru că unele dintre modele ar putea să fie la fel de Uh, în aceeași măsură uh, surse de inspirație și dacă ne pierdem în detalii, nu mai vedem uh, imaginea de ansamblu. Um, uh, Acum, în legătură cu notificarea documentelor vă spuneam că nu o să intru foarte, foarte mult în detalii, dar dacă îmi permiteți, aș vrea să vă citesc um, pentru că punctul nostru de pornire este foarte interesant și uh, a fost deja convenit în acest uh, document. Grupurile noastre au pornit de la acest document și am uh, găsit foarte interesant faptul că puteam să plecăm, adică plecând de la acest punct, să elaborăm. Am să vă citesc uh, această regulă privind uh, notificarea de la care am pornit. Uh, nu e un document foarte lung, sigur că majoritatea dintre noastre a citit documentul. La punctul 5.1 din principii, nu reguli, cum greșit m-am exprimat anterior. La începutul procedurilor, notificarea se face prin mijloace care uh, intenționează să, uh, care, care facilitează transmiterea informației către uh, către părât. Deci acesta trebuie să fie informat în legătură cu răspunsul și în legătură cu uh, posibilitățile pe care le are la dispoziție în cazul în care răspunsul nu este destul de prompt. Limba aleasă trebuie să fie cea a formului de uh, judecată sau a celei de domiciliu sau de activitate ori limba oficială, bineînțeles, a locului în care se desfășoară tranzacția. Vedeți că acest principiu foarte sumar nu include anumite um, detalii care pot să, să fie incluse într-un cod de procedură civilă privind notificarea. Deci ne-am gândit că trebuie să analizăm aceste probleme precum tipul de informație care trebuie inclus uh, într-o notificare, care este uh, sfera mm, de aplicare a documentelor care sunt notificate, care este limba folosită și care ar fi garanțiile de care avem nevoie. De asemenea, trebuie să privim în perspectivă și în detaliu, mm, pentru că ar trebui să analizăm și felul, adică modalitățile de notificare uh, și să vedem care dintre ele constituie bune practici, exemple de bune practici. Mm, aș vrea de asemenea să vă vorbesc puțin despre metodele electronice de notificare. Am analizat felul în care, cum pute, în care putem defini notificarea electronică în termeni cât se poate de generali, ca să nu ne agățăm de standarde tehnologice în evoluție. Grupul meu s-a concentrat asupra momentului în care se folosește comunicarea electronică și asupra felului în care reclamantul uh, primește aceste notificări. Adică, dacă este nevoie de consimțământ formal pentru ca părțile să fie notificate pe cale electronică, așa cum uh, în unele state membre se cere înainte ca notificările să fie transmise electronic. Am discutat cum ar trebui să răspundă cineva unei astfel de notificări. E nevoie de o dovadă de primire, de exemplu pentru un e-mail dacă se primește un răspuns automat care spune că persoana respectivă este în vacanță, ce facem în acest caz? Ce comportament putem adopta în mediul virtual? Am să mă opresc aici, e doar o... V-am dat doar așa un <clears throat> gust al uh, celor ce veți regăsi în uh, raportul nostru. Doamnelor și domnilor, and I'm the reporter uh, uh of a... Mulțumesc, sunt profesor la Universitatea din Luxemburg și eu lucrez la măsuri provizorii și de protecție. Cambridge University and four... Împreună cu un coleg de la Cambridge și cu încă patru colegi în diferite grupuri de lucru pe care le-am format noi cu câte șase-opt membri universitari sau uh, din uh, branșă Ideea fiind ca în fiecare grup să fie membri oameni din întreaga Europa ca să fie reprezentate toate tradițiile juridice. Nu vreau să mai uh, reiau punctele prezentate de colega mea Iva, ci vreau să vă spun uh, despre ce lucrăm noi la grupul nostru de lucru, măsuri provizorii și de protecție. Ideea este să acoperim gama largă de măsuri provizorii despre care se crede că au o importanță practică foarte mare. Printre acestea intră uh, ordinele de uh, poprire, uh, dar și um, ordinele de a face sau de a nu face ceva în context de defăimare, dacă putem spune înainte de a se lua o hotărâre, deci hotărârea de a suspenda o publicare, acest gen de ordine avem în vedere de asemenea, uh, păstrarea probelor în uh, timpul procesului, divulgarea informațiilor, foarte, e foarte eficient, se face foarte mult în Anglia, dar nu atât de mult în restul Europei, și poate și plățile interimare. Metodologia acestui grup de lucru ar fi cum să se um, cum se reglementează diferitele măsuri provizorii, ceea ce uh, este diferit de metodologia folosită în trecut în Europa, pentru că în trecut aceste măsuri provizorii erau totdeauna tratate într-un mod foarte uh, general, prin niște instrumente, fie că era vorba de niște măsuri generale care acoperau toate măsurile provizorii, acum însă ne-am gândit că avem nevoie de specificitate și am făcut o schimbare cu um, Ordinul European de uh, Protejare a Activelor care se concentrează pe un anume instrument. Obiectivul nu va fi să um, oferim un singur set de măsuri pentru toate aceste tipuri de proceduri, ci să oferim diferite uh, uh, opțiuni și instanțele din Europa să aibă posibilitatea să analizeze aceste uh, opțiuni și să își uh, amelioreze uh, hotărârile în funcție de aceste măsuri provizorii. Și un aspect important este că avem Uh, acest ordin european de uh, cotire activelor, dar uh, pentru a îngheța conturile nu trebuie neapărat să intri în acest subiect și se poate promova un instrument cum este cel din Anglia, Freezing Order, care se face prin ordine interimare. Este o chestiune destul de tehnică, dar faptul că există deja legislație europeană nu trebuie să împiedice grupurile de lucru să um, mai reflecteze și să ofere diferite opțiuni instanțelor europene de diferite niveluri. Apoi, obiectivul global este unul dublu. În primul rând, obiectivul este de a promova încrederea reciprocă. Transmiterea de măsuri provizorii în Europa este acum blocată într-o mare măsură pentru că uh, lipsește încrederea reciprocă și se consideră că prin redactarea de astfel de reguli, încrederea reciprocă ar putea să fie sporită dacă s-ar stipula uh, bune practici, cele mai bune practici, care ar convinge apoi instanțele europene că e mai ușor dacă se recunosc măsurile provizorii. Și în al doilea rând, al doilea obiectiv ar fi uh, progresul, ar este loc de progres, mai ales în uh, ceea ce privește circularea acestor măsuri. Nu vreau să mă mai lungesc, am să-i dau cuvântul colegului meu. Domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor, eu sunt uh, profesor de drept la Madrid. Vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați dat șansa să prezentăm uh, partea de care ne ocupăm noi. Eu sunt la grupul de lucru privind probele. Foarte multe dintre ideile generale au fost prezentate de colegii mei și nu mai uh, vreau să mai adaug nimic și aș vrea să prezint un fel de reguli model care reflectă cele mai bune practici, ținând cont de achiul comunitar, dar și de experiențele comparative. Noi dorim să promovăm o înțelegere comună asupra unor sisteme juridice foarte diferite, ca organizare și ca funcționare cotidiană. După cum s-a mai spus, Obiectivul nostru este să sporim încrederea reciprocă și de asemenea să promovăm standarde similare în ceea ce privește echitatea procedurală și eficiența procedurală. Ce se întâmplă cu probele? Cred că grupul de lucru privind probele are până acum uh, cea mai mare sferă de acoperire noi pornim de la un set comun de reguli uh, cu privire la probe, reguli de excludere, uh, termene, drepturile și datoriile avocaților și judecătorilor în privința probelor, ca să încercăm să găsim cele mai bune practici în acest domeniu, după care vom trece la domenii mai precise accesul la probe și accesul la informații, care este foarte important. Culturile juridice diferă foarte mult, nu avem aceeași percepție în ceea ce privește accesul la probe acordat celeilalte părți. În unele tradiții există o reticență în ceea ce privește accesul la probe sau la documente acorda celelalte părți. Dreptul european merge în direcția cealaltă, cel puțin în ceea ce privește uh, drepturile de proprietate intelectuală sau uh, daunele concurențiale, deci va trebui să găsim un echilibru între tradiții și între chestiunile de confidențialitate, după care cu siguranță vom uh, avea în vedere corpul principal de reglementări privind probele și anume care e cel mai bun mod de a audia martorii, de a primi expertiză și cum să corelezi probele cu alte probe. Cam atât. Mulțumesc. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai comisiei, doamnelor și domnilor, eu sunt Ana Venețiano și sunt secretar general adjunct la Institutul Unidroa. Deci suntem uh, actori implicați în acest proces împreună cu Institutul European de Drept și aș dori nu neapărat să trag concluziile, ci să mulțumesc președintelui și întregii comisii pentru că ni s-a dat șansa de a prezenta acest proiect comun. Credem că poate fi un proiect foarte important din perspectivă practică pentru că afectează viața personală și profesională a europenilor. Și sigur că vreau să mulțumesc uh, colegilor care au avut inițiativa, colegilor de la Institutul European de Drept. După cum știți, UNIDROA are 63 de state membre, majoritatea sunt europene, deci avem uh, un patrimoniu european foarte puternic, dar în ciuda caracterului său multinațional, UNIDROA a fost totdeauna pentru ideea de armonizare regională, așa cum se spune explicit în statutul nostru la ora actuală. Și de aceea suntem deosebit de mândri de acest proiect. Noi considerăm că acest proiect are două obiective principale. În primul rând să stimuleze cooperarea cu Institutul European de Drept, ceea ce a fost foarte satisfăcător până acum, și în al doilea rând ideea de a porni de la principiile Institutului European de Drept și ale UNIDROA, care de la început trebuiau să fie completate cu uh, reguli regionale. Și după părerea noastră, acesta este cel mai important pas, primul pas în această direcție, iar ideea este să vedem în ce măsură aceste principii sunt compatibile cu tradițiile juridice europene. Noi credem că sunt, însă se pune problema um, de a ajunge la un set mai larg și mai coerent de reguli în acest domeniu. Pentru că uh, încercăm să ținem cont de specificul național, mai ales când acesta este foarte pronunțat. Practic, în concluzie, acest proiect ar dori să fie un instrument de lege neobligatorie pentru instituțiile europene, pentru legiuitorii europeni, și de aceea audierea aceasta e foarte importantă pentru noi și vă mulțumim încă o dată. I thank all the five uh, distinguished. Mulțumesc tuturor invitațiilor pentru prezentări. Dacă se poate, membrii ar dori să vă adreseze câteva întrebări. Deci, dorește cineva să adreseze întrebări? Și înainte de, a, de toate aș avea eu o întrebare. Aveți un calendar la acest proiect? Când ne putem aștepta la rezultate? În primul rând, ați auzit uh, primel, ce au spus reprezentanții primelor trei grupuri, mai avem încă două grupuri care și-au început uh, lucrările. Noi sperăm să avem un proiect de la aceste trei grupuri la începutul anului viitor, iar proiectul total are un termen care corespunde cu programul de lucru al UNIDROA și anume 2017. Va fi un exercițiu în curs, continuu, Așadar, domnule președinte, vom veni cu mare bucurie să vă mai uh, informăm pe măsură ce progresăm și sperăm că veți continua să ne urmăriți. Sigur că da, bineînțeles. Oh, dear colleagues. Dragi colegi, stimați deputați, aveți întrebări? I do not see how... Dar nu văd uh, nicio întrebare, ceea ce înseamnă că prezentările dumneavoastră au fost uh, exhaustive. Thank you for that. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, mulțumesc că ați venit. Încă o dată ne cerem scuze pentru că a trebuit să așteptați, pentru că ne-am modificat ordinea de zi în ultima clipă. Încă o dată mulțumesc că ați venit și așteptăm cu nerăbdare să vedem ce faceți mai departe. Mulțumesc! this was point number 13 and we move to point A fost punctul numărul 13, trecem acum la 14. Um, analizarea amendamentelor privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate, secrete comerciale. Îi voi da cuvântul direct raportoarei doamnei Lugrip. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Este a, al patrulea schimb de opinie în comisia noastră privind uh, proiectul uh, acesta și trebuie să analizăm împreună prin schimbul de opinii de astăzi și să dăm uh, în startul oficial al negocierilor noastre pentru a trasa uh, calea ce ne va permite să ne adoptăm uh, poziția, să votăm ca să ne afirmăm poziția pe acest proiect de directivă. În cursul acestui exercițiu vom fi în primul rând al celor ce se vor exprima raportorii din umbră, bineînțeles. Ne vom uh, explica pozițiile și vom indica prioritățile noastre în calitate de raportor uh, pentru Comisia Jurii. Am în vedere realizarea unor amendamente de compromis care să ne permită să acționăm eficient la prima reuniune a raportorilor din umbră care se va ține în următoarele zile spun din nou că proiectul meu de raport, așa cum îl aveți în față, uh, se vrea fi echilibrat, un echilibru delicat, recunosc, între, pe de o parte, oferta unei protejări, unei securități eficiente pentru întreprinderile noastre europene, care se confruntă cu o concurență uneori complet neloială, uh, care este vecină cu, cu furtul și, pe de altă parte, suntem perfect conștienți garanția menținerii unor libertăți fundamentale. Obiectul eforturilor noastre este în linie cu proiectul prezentat de Comisie, crearea unui cadru legal comun în Uniunea Europeană care să ne permită dezvoltarea concurenței uh, companiilor noastre, protejându-le know-how-ul profesional, acest patrimoniu intangibil, care este uneori sursă de creare și de inovare și dezvoltare. Pe 26 martie a fost termenul uh, limită pentru depunerea amendamentelor. După uh, vacanța de Paște am avut uh, timp să analizăm amendamentele care sunt traduse acum în toate limbile de lucru. Sunt 302 amendamente depuse de dumneavoastră, stimați colegi. În stadiul acesta nu am vrut să depun și eu uh, noi amendamente, nu mi s-a părut necesar, având în vedere schimburile de opinii pe care le-am avut deja, dar eram nerăbdătoare să vă descopăr amendamentele. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru propuneri. Toate amendamentele aduc uh, noutăți uh, considerabile și foarte interesante pentru discuțiile viitoare. Mă bucur în etapa aceasta că aproape toate amendamentele nu um, contestă pertinanța acestei legislații și a unui test european în acest domeniu și acest mecanism esențial. Ca raportor pentru Comisia Jurii, am astfel condiții favorabile pentru a conduce negocieri ce ar putea să aibă un final fericit. Voi reveni asupra unor puncte cheie pe care le-am propus eu însă și să mă refer la principala tendință pe care am văzut-o la prima lectură a celor 302 amendamente. Mai multe amendamente, amintesc ce am spus deja și spun din nou pentru că este important să spun în mai multe etape ale muncii noastre. Protecția know-how-ului profesional și a informațiilor nedivulgate nu ar putea fi asimilată cu uh, instaurarea dreptului de proprietate intelectuală. Nu asta a vrut să propună Comisia Europeană și subscriu la această abordare. Insist că nu este vorba uh, creării unui nou drept de proprietate intelectuală. Am constatat că unele amendamente depuse contestă o anume semantică unele cuvinte sub pretextul că ar fi rezervate în domeniul proprietății intelectuale. Vom avea ocazia să vorbim și cred că nimic nu ne permite să spunem categoric că acest tip de formulări care ar putea să se aplice dreptului de proprietate intelectuală este uh, dedicat uh, exclusiv acestui domeniu. Dar vom avea ocazia să mai vorbim uh, în cursul discuțiilor următoare. O altă tendință puternică pe care am observat-o examinând amendamentele se referă la includerea și apărării interesului public în ceea ce privește informațiile comerciale nedivulgate. Țin să spun că proiectul meu de raport insistă pe obligarea, obligația transparenței care se impune companiilor și care rezultă din dreptul Uniunii sau uh, din dreptul național obligația de transparență de la care niciun operator nu se poate sustrage și este clar în mintea mea, iar textul după mine spune foarte clar, de la care niciun operator nu se poate sustrage sub pretextul acestei directive, directive privind know-how-ul profesional. Am spus asta foarte clar în amendamentele mele 5 și 24. văd bine că interesul uh, general în ceea ce privește know-how-ul și uh, informația nedivulgată să primeze, acesta fiind reflectat de lege, expresia juridică a legitimității noastre uh, democratice. Este un principiu cheie al instituției noastre democratice și este clar că nimic nu poate să clintească acest principiu. Am avut ocazia să colaborăm uh, și vom colabora. Ar trebui să colaborăm pe marginea acestui uh, subiect și să elaborăm o poziție de compromis împreună. Aș dori totodată să spun din nou Cred că în stadiul acesta, când uh, dezbaterea noastră se cristalizează în acest proiect de directivă, aș dori să repet că aș, am dorit să spun foarte clar că în cazul în care directiva este adoptată și va fi transpusă în statele membre, nu va exista niciun uh, fel de ocolire a măsurilor, iar um, excepțiile, derogările uh, prevăzute în directivă, dacă um, sunt uh, transpuse în statele membre și pot fi prevăzute măsuri suplimentare, chiar penale, o garanție pe care am vrut să o introduc în amendamentul 9 și în alte amendamente. Revin acum la articolul 4, paragraful 2, care a dat naștere uh, multor amendamente. Sunt conștientă că acest amendament uh, acest articol 4, alineatul A și B, va suscita multe dezbateri, aici uh, se exprimă multe uh, întrebări. Dispozițiile referitoare la libertatea de exprimare și cea de informare. Repet foarte clar și solemn, obiectivul este menținerea unui grad ridicat de informare și a unui grad ridicat de circulare a informației în societatea și economia noastră. Asta mi se pare absolut evident. Ar trebui poate să repetăm, suntem în secolul 21, este economia cunoașterii care stă la baza competitivității economiei noastre și nu am putea să ne imaginăm că am putea să creăm restricții în privința circulației informațiilor și cunoștințelor și, repet din nou, într-o societate democratică, libertățile fundamentale sunt bijuteria pe care trebuie să o uh, păstrăm cu orice preț. În amendamentele 6 și 7 am amintit mai multe uh, chestiuni referitoare la libertăți libertatea de exprimare, libertatea de informare, în amendamentele 6 și 7, pe care unii le pot uh, considera îmbunătățibile, ca să spun așa. Aici se evocă libertatea de exprimare, libertatea de informare, protejarea secretului surselor, jurisprudența uh, Curții Europene a Drepturilor Omului, referindu la Carta Europeană a Drepturilor Omului, sunt uh, foarte clar formulate. suscitând la rândul lor uh, mai multe amendamente pe care le voi examina cu mare atenție și pe care le vom uh, examina împreună cu foarte mare atenție pentru că mi se pare că dacă avem uh, voință și muncim uh, bine, putem să găsim, dând dovadă de un spirit constructiv, putem să construim împreună și să găsim un compromis bun pe această chestiune ca și pe altele. cu toate că este vorba de o chestiune sensibilă, delicată. Mă apropii de finalul uh, comentariilor mele. Am uh, vorbit în schimburile noastre precedente că unele grupuri uh, politice au pus printre priorități și au tradus în amendamente problema esențială a mobilității lucrătorilor și a temerile exprimate în fața eventualelor obstacole în fața acestei um, mobilități. Le mulțumesc colegilor pentru contribuții și pentru eforturi. Încă o dată, în, după mine, nu este uh, problema ca această directivă să aducă obstacole, efecte nocive asupra mobilității uh, lucrătorilor calificați în spațiul european. Am uh, văzut amendamentele, am, înce- am înțeles temerile și solicitările exprimate și aș fi uh, bucuroasă să pot să aprofundez problema și să pot să discut cu raportorii de grup și să încheiem uh, într-o notă pozitivă, să avem uh, o contribuție utilă, o îmbunătățire a propunerii de directive și uh, propriile mele preconizări. Închei cu termenul, da, cu data limită de prescripție. Există multe date pe masă care sunt discutate în comisiile pentru aviz s-a votat, știm deja ce s-a votat în IMCO și ITRE. Diferența dintre amendamente, dintre uh, ce se prevedea în propunerea comisiei, există mai multe opțiuni. În proiectul meu de raport am dorit tranșarea acestei chestiuni propunând o propunere o perioadă fixă de trei ani. Asta am uh, trecut în amendamentul meu 8. Există uh, în discuție alte opțiuni. Poziția mea este clară, voiam ceva simplu, lizibil, care să aducă simpli, simplitate, armonizare, pentru că este vorba de armonizare europeană în ceea ce privește know-how-ul profesional și mi se părea că um, propunerile mele merg în sensul acestei convergențe și creează condiții um, utile pentru un dosar uh, potrivit pentru companiile care vor să li se respecte drepturile în justiție. Observ că termenul acesta de trei ani este propus și în avizul Comisiei IMCO. Sunt deschisă să discut cu colegii mei, bineînțeles, dar la un moment dat trebuie să stabilim ceva. Este vorba, din nou, de securizarea, de protejare, de oferirea unor mijloace de a lupta pentru uh, companiile noastre, de a lupta cu uh, concurenții neloiali. Dar, bineînțeles, aici, în Comisia uh, pentru Afaceri Juridice, avem posibilitatea să creăm condiții pentru garantarea libertăților fundamentale și să propunem mecanisme care să poată fi operaționale, eficiente și să intre în vigoare. Sper că săptămânile următoare vom uh, avea o dispoziție potrivită și vom fi atenți, uh, binevoitori și constructivi ca să putem avea un uh, compromis cât mai solid, păstrând direcția pe care am spus-o, protejarea competitivității economiei uh, europene. Vă mulțumesc. Uh, Mrs. Reda. Doamna Reda. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportoare pentru o prezentare foarte elaborată. Am depus și noi o serie de amendamente destul de multe, că credem că propunerea trebuie să mai uh, fie mult rafinată pentru a fi acceptabilă. Unele dintre problemele pe care le-am uh, menționat uh, sunt foarte importante pentru noi și am mai spus asta și în comisia în care deja s-a votat. În primul rând, uh, trebuie să ne gândim ce reprezintă secretele comerciale, pentru că noțiunea e acum prea uh, amplă. Deci nu trebuie să luăm de bun uh, definiția ce vine din acordul TRIPS, pentru că acea definiție a fost intenționat lărgită pentru a acoperi o serie amplă de tradiții legislative și de modalități de a proteja secretul comercial în statele semnatare. Deci credem că e nevoie de o limitare a acestei definiții pentru a proteja informația numai atunci când există un interes legitim de a o proteja. De asemenea, credem că există un risc uh, substanțial în legătură cu uh, plângerile false. Companiile mari ar putea să folosească uh, pretextul secretului comercial pentru a uh, avea avantaje comerciale necuvenite, pentru a-și uh, depăși concurența. Deci suntem foarte sceptici că măsurile de prevenire ar putea să fie uh, eficiente în, înainte ca un judecător să constate uh, o eventuală încălcare a legislației privind secretul de serviciu. În articolul 24, când se vorbește despre achiziționarea uh, ilegală, mm, credem că propunerea vorbește doar de inexistența unor căi de atac, dar noi credem că atunci când este cazul, trebuie ca această achiziție nelegală să fie considerată de asemenea dezvăluire ilegală. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că nu se încalcă mobilitatea forței de muncă pentru angajați în sensul că interdicțiile pentru foști angajați nu ar trebui să depășească un an, fiindcă și aceștia au nevoie de certitudini juridice atunci când se mută de la o companie la alta. Pe scurt, suntem pe calea cea bună, dar cred că aici nu vorbim despre Adică e clar că nu vorbim despre proprietatea intelectuală, există diferențe pentru că în cazul unui brevet, de exemplu, drepturile uh, care uh, sunt atașate uh, acelui patent țin de um, informația pe care el o conține în sine. Pe când în cazul secretului comercial există foarte multe aspecte care țin de lanțul tehnologic sau lanțul de producție care trebuie protejate. iar aspectele ce țin de proprietatea intelectuală trebuie să aibă dedicat un capitol propriu. De asemenea, dezvăluirea secretelor comerciale nu trebuie să poată fi făcută, de exemplu, în cazul în care un guvern solicită uh, informații în numele dreptului la, uh, inform, la informare. Uh, de asemenea, cazurile în care secretele de serviciu sunt dezvăluite în cazul de neglijență sau neglijență gravă nu ar trebui ca uh, aceste cazuri să, să fie condamnate ca fiind uh, dezvăluire ilegală. Trebuie de asemenea să uh, ne asigurăm că este protejat din punct de vedere economic uh, deținătorul acestor secrete. Iar în ceea ce privește informația de interes public, de exemplu în domeniul ecologic, ar trebui ca un teoretic un presupus denunțător să poată fi protejat în cazul în care uh, anumite tehnologii dezvoluite aduc uh, atingere mediului. Sperăm să negociem în continuare, să discutăm amendamentele și să ajungem la compromisuri acceptabile. Doamna Gudela, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă de grip, pentru uh, aviz și pentru introducerea pe care ați făcut-o. Este o dispoziție legislativă importantă și de aceea probabil că mm, aveți uh, atâtea amendamente. Toată lumea își dorește ca să avem o legislație bună în acest domeniu. Am să încep prin a spune că am fost bucuroasă să văd că ați abordat mm, mobilitatea lucrătorilor. Ar trebui să găsim o soluție pentru asta, pentru că e foarte important uh, să nu afectăm mobilitatea forței de muncă. Din potriva, este esențial să creștem competitivitatea și să consolidăm piața internă. Trebuie făcut ceva în acest sens și salut uh, faptul că ați menționat aceste aspecte aici. De asemenea, aș vrea să spun că este important să ne asigurăm că susținem în continuare transparența, nu doar pentru cercetare și pentru protecția mm, mediului, ci și în domeniul emisiilor de gaze cu efect de seră. Mm. În domeniul medicinei, de exemplu, și uh, în inovațiile ce țin de uh, o societate durabilă. E important ce spunea colega mea în legătură cu acei denunțători. Nu pot fi, ei nu pot fi pedepsiți în contextul acestei directive pentru că trebuie să existe posibilitatea de a transmite informații către media sau către autorități în legătură cu lucrurile dăunătoare care se pot întâmpla. în ceea ce privește măsurile de prevenire um, conținute în document, credem că oamenii ar trebui să aibă garanții ca să nu se teamă. Avem câteva amendamente în legătură cu contractele colective, cu drepturile um, sindicatelor uh, și, de asemenea, Uh, în legătură cu felul în care instanțele pot acționa astfel încât să nu aducă atingere intereselor economice ale companiilor. Cam la asta se referă amendamentele mele. Vă mulțumesc. Domnul Coferati. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc doamnei raportor pentru activitatea sa și mai ales pentru disponibilitatea sa de a colabora, de a căuta compromisuri. În acest fel vom putea să colaborăm foarte bine, pentru că, după cum știți, există multe amendamente și trebuie să ne aplicăm asupra acestui subiect pe cât de provocator, pe atât de interesant. Va trebui să intrăm, deci, în detalii. În ceea ce privește grupul meu, trebuie să vă mărturisesc că, adică nu trebuie să vă mai amintesc că prioritățile grupului nostru, ele se reflectă în amendamentele pe care le-am depus și cred că e foarte important să lucrăm asupra um, cunoștințelor și mobilității forței de muncă. Pentru că prin intermediul circulației cunoștințelor unei persoane o persoană poate, nu așa, promova din punct de vedere profesional. Trebuie însă să vedem care sunt condițiile în care acest lucru este posibil. dacă cunoștințele acumulate de cineva la locul de muncă sunt considerate, sunt transformate în secrete, nu e în regulă. Demnitatea muncii, iarăși, este depus în discuție, abordarea dumneavoastră este extrem de importantă, e una pozitivă și trebuie să facem în așa fel încât uh, atitudinea noastră să fie una coerentă. Este de asemenea esențial să nu uităm principiul interesului general și al secretului de afaceri pentru întreprinderile mari, mai ales pentru întreprinderile publice, pentru că dacă acestea nu pot să răspundă în fața acționarilor cu privire la uh, valoarea activității lor, ajungem în domeniul responsabilității sociale. Concurența neloială nu este un risc neglijabil și trebuie să facem distințiile și să încercăm să luptăm împotriva acestei zone gri care apare între interesul general și obligația de a apăra anumite cunoștințe esențiale pentru uh, interesele economice ale unei uh, firme. Libertatea de informare, libertatea de, de circulația informației, de libertatea de exprimare. Aici lucrurile sunt deja oarecum mai simple pentru că putem face trimitere la texte deja existente. Avem un, o definiție a secretului de afaceri și revin la ce spunea colega noastră înaintea mea, cred că acest uh, secret uh, de afaceri poate fi definit din nou pentru a avea o definiție mai precisă a termenului. Și, nu în ultimul uh, rând, aș vrea să mai spun ceva în legătură cu aspectul delicat al acelei perioade de prescriere. Am avut această discuție în Comisia IMCO, noastră vorbeați de o perioadă de 3 ani, Comisia IMCO de 6 ani, chiar eu cred că ar trebui să avem o perioadă de prescripție cât mai scurtă posibil. Colega mea a spus deja acest lucru pentru că fără o perioadă scurtă am afectat mobilitatea lucrătorilor și cred că atunci când avem o situație conflictuală, cu cât uh, aceste termene sunt mai îndelungate, cu atât lucrurile se lămuresc mai greu durează mai mult. Dacă avem o durată de prescriere, un termen de prescriere mai scurt, lucrurile ar fi mai uh, ușor de rezolvat. Ar fi rezolvate mai expeditiv, mai eficient. Deci v-aș cere să vă mai gândiți la acest uh, subiect, pentru că scurtarea acelui termen de prescriere ar fi o soluție excelentă pentru viitor, pentru toată lumea interesată. Și cred că, până la urmă, lucrătorii calificați sunt un, un bun valoros, un activ valoros al întreprinderilor. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Rozier! Vreau să salut și eu activitatea doamnei raportoare pe acest dosar și atitudinea ei față de această problemă. Domnul Coferati a rezumat lucrurile foarte bine, liniile poziției grupului și eu am depus o serie de amendamente pentru a afirma, pe de-o parte, legitimitatea uh, apărării cunoștințelor secretelor întreprinderilor europene și, pe de altă parte, Uh, pentru a semnala schimbările, evoluțiile din acest domeniu. Um, pentru că, până la urmă, acești uh, uh, oameni care notifică, care, care atrag atenția asupra regulilor, trebuie protejați. Sigur, independența, transparența, libertatea de exprimare și de informare sunt principii esențiale ale democrației. Și, de asemenea, primează interesul general, interesul public asupra interesului privat într-o ierarhie a acestor principii. Am depus deși o serie de amendamente, unele legătură cu definiția, pentru ca aceasta să fie mai precisă. Și apoi, uh, în legătură cu articolul 4, care, așa cum s-a mai spus, uh, e unul controversat. Trebuie să fim foarte clari în legătură cu măsurile de protecție, cu măsurile pentru salariații care sunt uh, vizați de um, măsurile luate împotriva unei întreprinderi. Iată cam care sunt uh, liniile de orientare ale amendamentelor mele, sigur că vom uh, găsi în marea noastră înțelepciune o cale de a um, promova interesele democrației și economiei europene. Acum, în numele Comisiei, <clears throat> vreau să mulțumesc și eu uh, raportorului și celorlalți membri pentru această dezbatere constructivă, pentru amendamentele depuse. Aș vrea să fac și eu câteva precizări care ar trebui să vă ajute să ajungeți la un consens constructiv. În primul rând, în legătură cu contextul. Trebuie să ne amintim că toate statele membre, deja într-un fel sau altul, au rezolvat această problemă. Motivul pentru care luăm și noi atitudine este că statele membre au făcut asta în moduri foarte diferite și Trebuie să avem un text care să se refere la întreaga piața internă. De aceea am venit cu această propunere. În legătură cu amendamentele, nu sunt surprins să văd că sunt amendamente ce țin de armonizarea minimă. Am spus același uh, lucru și când am discutat cu statele membre și aici într-un fel, atunci când cereți armonizarea minimă, subminați eforturile uh, Comisiei, pentru că noi am spus că trebuie o armonizare cât mai cuprinzătoare. O mai mare protecție, sacrificând garanțiile, ar fi contraproductiv pentru acest instrument. Asta am vrut să spun în primul rând. În al doilea rând, această problemă a echilibrului. Sunt de acord cu raportarea și cu cei care au spus această problemă. E foarte important. Pe de o parte, încercăm să ne asigurăm că interesele legitime ale companiilor europene uh, pentru apărarea competitivităților, a inovațiilor, a locurilor de muncă se menține la același nivel. Pe de altă parte, vrem să ne asigurăm pe deplin că interesele legitime și drepturile lucrătorilor, consumatorilor, jurnaliștilor, cetățenilor sunt protejate pe deplin. Asta a fost și intenția noastră când am propus acest uh, text. Acum, fără a intra în prea multe detalii, am să fac câteva precizări care sper să vă fie de folos în găsirea consensului. Multe dintre problemele puse sunt cumva în afara sferei de aplicare a propunerii. Am să menționez câteva dintre ele. În primul rând, nu credem că acest text interferează, nici nu ar trebui să interfereze cu obligațiile naționale ale industriei pentru comunicare sau uh, împărtășirea informației, distribuirea informației cu uh, publicul larg sau cu autoritățile. Nu credem că textul interferează cu vreo regulă existentă în domeniul transparenței, inclusiv cu dreptul cetățenilor de a obține documente din partea autorităților publice. Și în al treilea rând, nu credem că textul și ar trebui să fie foarte clar asta, textul nu interferează cu relația uh, legală dintre angajat și angajator. Un punct cheie, de asemenea, ridicat de domnul Coferati, este acela că ne dorim să asigurăm cu certitudine că informațiile deținute de un uh, lucrător uh, cu înaltă calificare nu sunt uh, privite ca secret de serviciu. Este un, un lucru foarte important care trebuie rezolvat. O, un alt aspect cheie este, credem noi, sigur că totul poate fi îmbunătățit, dar noi credem că am putut putea să facem o sferă de aplicare printr-o definire negativă. Dar textul trebuie să rămână în rest simplu și eficient și clar ca să poată fi transpus cum trebuie și să poată fi, sperăm, aplicat eficient. Ca exemplu, problemele pe care le avem în prezent, noțiuni preca, precum secret comercial sau încălcarea uh, secretului, achiziția ilegală, toate acestea nu ar trebui să includă aspecte care țin de alte uh, interdicții deja existente. De asemenea, nu trebuie să avem portițe în această legislație care să pună bariere în calea circulației informației deja considerată informație publică. Deci suntem împotriva creării de excepții. Mai sunt un număr de puncte în legătură cu articolul 4 și excepțiile. Ca să fie foarte clar, articolul 4 și mai ales cele două dispoziții alinatul 1 și 2. Articolul 4, de fapt, încearcă să se asigure că statele membre nu pun restricții suplimentare în legătură cu secretele comerciale. Trebuie să facem această diferență în comparație cu alinatul 2, care este de fapt o excepție la articolul 3. Am auzit acest lucru și respect foarte mult uh, problema celor denunțători în cazuri uh, precum cele menționate de doamna Rozie, pe care ea le cunoaște foarte bune, uh, uh, denunțatorii se confruntă cu legea, pentru că de obicei nu e un jurnalist, este sursa unui jurnalist care transmită informația și va suferi consecințe legale pentru că a făcut acest lucru. Textul nostru nu schimbă acest lucru, dar ce face este să recunoască drepturile denunțătorului la apărare și spune foarte clar că prin derogare, dacă acea persoană acționează în interes public, atunci acționează în mod corect. Aș spune de asemenea, cu 42A a fost o problemă că nu se uh, exprimă destul de clar ideea interesului, uh, interesului uh, general. Dar eu cred că ce am, ce am trecut noi acolo este mult mai amplu decât interesul public. Este uh, ceva ce include, practic, și interesul național și cred că în acest fel garanția devine și mai puternică. Asta am vrut să spun, domnule președinte, mulțumesc încă o dată și felicitări pentru activitatea comisiei dumneavoastră. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aici se încheie lista de vorbitori. Dorește colega noastră Grip să reacționeze, nu? Brievement, merci, monsieur. Foarte pe scurt, domnule președinte, pentru că s-a vorbit deja mult. Vreau să mulțumesc tuturor și încă o dată cred că vom reuși să rămânem într-o dispoziție constructivă, trebuie să ne păstrăm direcția și să ajungem la un acord cât mai extins. Este evident și mai ales un acord solid ca să ne păstrăm coerența și să știm um, unde dorim să ajungem. Sper că vom păstra această direcție, ne vom păstra busola și eu am mai propus uh, deja raportorilor din umbră și uh, grupurilor să ne întâlnim în săptămâna de la Strasburg pentru o primă reuniune a raportorilor din umbră și cred că ar fi bine să ne întâlnim ca să putem merge mai departe. Mulțumesc! We thank you, madam. Uh... Mulțumim! Hereby, we have, uh, we have come to the... Și astfel am ajuns la sfârșitul punctului 14 și continuăm cu punctul 15. Și în această situație eu trebuie să dau singur cuvântul, pentru că eu sunt raportor, la proiectul de raport către un nou consens privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, un plan de acțiune al Uniunii Europene. E vorba de o propunere a Comisiei și aș dori să spun în calitate de raportor următoarele lucruri. În primul rând, doresc să le mulțumesc tuturor celor care au depus uh, amendamente la proiectul de raport. Au fost în total 124 de amendamente. Mă bucur că le-am primit pentru că ele aduc uh, precizie textului și îl plasează într-un context mai larg. De asemenea, corelează acest text cu interesul public mai larg. După cum uh, ați mai uh, fost informați, vom avea o reuniune a raportorilor din umbră ca să discutăm amendamentele și proiectul de raport. Săptămâna viitoare, miercuri, când vom discuta amendamentele individuale în detaliu. După cum am spus de mai multe ori, doream să mă concentrez asupra planului de acțiune al Comisiei, să merg mai departe și să fac niște propuneri privind uh, drepturile de proprietate intelectuală în general. Eu cred cu tărie că vom putea să stabilim niște amendamente de compromis mai ales în ceea ce privește considerentele A sau D sau articolele 6, 8 sau 20. Aș dori să vă asigur pe toți că în unele cazuri de declarații generale, și știu că doamna Delvo a pus această problemă ultima dată, În nicio situație nu am avut intenția de a uh, oferi legitimitate comportamentelor ilegale. Nu a fost intenția mea, cât uși de puțin. Intenția mea a fost să subliniez necesitatea de a se ține cont de situația în care ne putem găsi dacă am dori să facem o campanie de popularizare printre tineri. Așadar, aștept cooperarea cu raportorii din umbră în special și uh, sper să mă întâlnesc cu ei miercurea viitoare, aștept cu nerăbdare. Cam asta aș avea eu de spus în introducere. Aștept cu nerăbdare să interveniți. Duties. Mr. Kester. Redevenind președinte. Ja, vielen Dank. Äh, Domnul uh, Karsner. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că va fi posibil să ajungem la un document uh, rezonabil, deși au fost, de, au fost depuse foarte multe amendamente. Grupul SND consideră că este foarte bine să se pună în aplicare acest plan de acțiune uh, pentru bunurile imateriale și pentru că e foarte importantă acceptarea populației că uh, și aceste bunuri imateriale sunt create de cineva, trebuie ca populația să înțeleagă sensul uh, drepturilor de proprietate intelectuală. Noi am dorit să subliniem uh, mai ales faptul că trebuie să existe un echilibru între dreptul la sfera privată, dreptul la garantarea libertăților fundamentale și controlul încălcărilor uh, uh, dreptului de proprietate intelectuală. Cred că găsirea acestui echilibru este un lucru central, mai ales în legătură cu planul de acțiune. Este foarte important să creăm uh, un climat în care să nu se limiteze libertățile fundamentale și nici să nu se deschidă ușa pentru o mai mare penalizare a utilizatorilor. În ceea ce privește penalizarea utilizatorilor, este vorba de foarte multe ori de situații de încălcare a dreptului de proprietate intelectuală, dar trebuie să se facă o diferență între um, categoriile de încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, pentru că de multe ori nu este clar când a fost vorba de o încălcare privată și când a fost vorba despre o încălcare uh, publică. Cred că este foarte important să fim atenți la acest lucru înainte de a sancționa penal utilizatorii uh, obișnuiți. Cred că e foarte important să ținem cont și de interesele IMM-urilor și atunci când discutăm despre, drept, despre drepturile de proprietate intelectuală, do- vorbim despre copyright și trebuie ca acest lucru să fie asigurat uh, și pentru operele culturale și de asemenea să fie însoțit de o plată echitabilă. În încheiere, cred că avem nevoie și de o investigație de, care să dea rezultate bazate pe probe cu privire la efectele încălcării drepturilor de proprietate intelectuală. Cred că există astfel de investigații, dar sunt destul de unilaterale. Eu cred că am avea nevoie de un studiu științific independent care să analizeze consecințele încălcării dreptului de proprietate intelectuală. Cred că ar fi foarte important ca noi, ca parlamentari, să avem uh, o bază argumentată științific Uh, pentru deciziile pe care le luăm în context european cu privire la drepturile de proprietate intelectuală. Măsurile de protecție a proprietății intelectuale trebuie să fie totdeauna transparente și accesibile. Acesta este un aspect uh, foarte important. Și iată, acestea sunt elementele cele mai importante pentru noi. Cred că, de fapt, poziția noastră nu e atât de depărtată de dumneavoastră și cred că vom putea ajunge la un document comun. Domnul Anderson. Well, the, the day has been long. A fost o zi lungă, așa că aș dori să fac doar o observație scurtă. Vreau să mulțumesc raportorului, înainte de toate, pentru munca depusă, de foarte bună calitate, și aștept cu nerăbdare să colaborez cu ceilalți raportori din umbră. De asemenea, doresc să subliniez importanța echilibrului în acest uh, domeniu. Ce este echilibru între ce este brevetabil și non-brevetabil și echilibrul între diferitele drepturi ale oamenilor. Există drepturi ale deținătorilor, drepturilor de proprietate intelectuală și există și drepturi ale omului. Dreptul la viața privată, la protecția sferei private și nevoia de a avea un sistem de justiție funcțional. Și cred că trebuie să avem mare grijă să nu Uh, ne trezim că aceste drepturi sunt uh, dezechilibrate. Aștept cu nerăbdare, în orice caz, să lucrăm la acest raport. Mr. Bergevin? Thank you, From the commission, uh, Reprezentantul Comisiei, vă rog. Mulțumesc. Din partea Comisiei, încă o dată doresc să vă mulțumesc atât dumneavoastră cât și deputaților care au depus amendamente. Doar câteva lucruri în legătură cu comentariile um, colegilor. Cred că suntem de acord uh, cu ce spunea raportorul din umbră de la socialiști. Într-adevăr, e nevoie de probe și de argumente. Cred că știți că Observatorul Antifraudă și OHIM uh, pregătește studii. A fost unul referitor la cosmetice care ni se pare obiectiv, deci e un studiu independent. se consideră că în acest domeniu cam 10% din produsele de pe piață sunt contrafăcute, dar e nevoie de mai multe studii, suntem într totul de acord. Ca să știți, OHIM colaborează cu OCDE uh, pentru un raport major și primele rezultate vor veni la începutul anului viitor, probabil, iarăși uh, cu accentul pe amploarea comercială a contrafacerii, credem că e un lucru care se leagă de raportul dumneavoastră și deci suntem de acord cu ce spuneți. Al doilea subiect pe care l-am remarcat este că mulți dintre dumneavoastră au uh, susținut ideea de a se analiza și situația IMM-urilor, ceea ce are legătură cu ce a spus domnul Anderson despre sistemul uh, justiției. Într-adevăr, la început nu s-a ținut cont de acest lucru, iar pentru raportul dumneavoastră există sugestia de a nu privi legislația neobligatorie în relație cu acest cadru reglementativ și am fi de acord și cu acest lucru. Poate că, pentru clarificare, așa cum înțelege Comisia lucrurile, atunci când vorbim despre acest nou termen, uh, abordarea follow the money, cu privire la implementare, nu înseamnă să urmărești consumatorul sau să urmărești cetățeanul. Aș dori să-i liniștesc pe membrii. Această abordare înseamnă să urmărești actorii comerciali care fac bani din încălcarea dreptului comercial. Și mă adresez aici domnului Costner și am, mă gândesc la amendamentele sale. Noi nu spunem că trebuie să existe cazuri specifice pentru intermediari, intermediarii online. Nu, e vorba de toți intermediarii în uh, încălcări uh, de uh, scară, de amploare comercială. E foarte important să reducem stimulentul de a se încălca regulile, inclusiv în acest caz comercial. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, în ceea ce privește drepturile fundamentale și, de asemenea, plata corectă a acestor drepturi. Dacă ne uităm în aval atunci când autorii fac contracte cu furnizorii, dacă acestea vor fi corecte, va fi uh, va exista mai puțin dorința să se falsifice bunurile existente de pe piață. Practic așa se reduce oferta de bunuri contrafăcute și cred că la asta vă gândeați și dumneavoastră, domnule președinte, când spuneați că trebuie să fie stimulată oferta de la început. Deci salutăm amendamentele dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare raportul. Mulțumesc! Mulțumesc pentru toate contribuțiile. Într-adevăr, eu aștept cu nerăbdare să discutăm despre echilibrarea drepturilor și principiilor um, implicate, pentru că va fi o dezbatere foarte interesantă. Vă mulțumesc pentru participare. Putem să încheiem acum punctul 15. Punctul 16 l-am rezolvat deja. Așadar, vă mai aduc la cunoștință că următoarea reuniune ordinară va avea loc la Bruxelles pe data de 6 mai și 7 mai. Vă mulțumesc pentru participare.